Thank you. Very fair beginning. Thank Mulțumesc foarte mult pentru această început foarte complex. Mulțumesc, doamnă comisar de semnat pentru această introducere și acum o să trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice și în numele grupului PPE. Vreau să-i dau cuvântul domnului Ianuș Lewandowski, vă rog. Commissioner designate, I'm here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 sunt, difici, sunt dificultăți foarte mari în accesarea de uh, finanțare uh, pentru economia reală. Având în vedere uh, experiența noastră de succes uh, din Polonia, ce putem folosi din Uniunea Europeană, ce instrumente avem pentru a umple această lacună? Când avem de-a face cu comunitatea uh, de afaceri, uh, ce preferați? Uh, subvenții, granturi? Care este instrumentul dumneavoastră preferat? Ask you for, for the answer. Dziękuję bardzo. Aveți cuvântul pentru răspuns, doamna de, comisar de senat. Mulțumesc. Aș dori să încep spunând că am șapte ani de experiență și pe baza acestora am ajuns la concluzia că nu este, o vor, nu este vorba de o lipsă de bani, este vorba de faptul că banii nu sunt cheltuiți în mod adecvat și nu sunt cheltuiți în așa fel încât uh, banii să genereze cea mai mare valoare adăugată posibilă. Referitor la IMM-uri, pentru că așa am înțeles întrebarea dumneavoastră, există o serie întreagă de instrumente la nivelul Comisiei și al statelor membre. În cadrul portofoliului meu există programul COSME, la care m-am referit deja, iar la nivelul uh, statelor membre există politica regională. Mă voi referi și la experiența mea anterioară, dar cred că pot să spun aici că fondurile regionale, atunci când sunt cheltuite în mod adecvat, sunt foarte eficiente și creează un efect de pârghie. Și am văzut acest fenomen în țara mea. În ceea ce privește diferențierea între diferite tipuri um, de a sprijini IMM-urile, am să vă spun următorul lucru. Bineînțeles că trebuie să căutăm instrumente care asigură o reciprocitate, instrumente care asigură cel mai puternic efect de multiplicare, instrumente care să nu le permită antreprenorilor să se complacă. Deci nu granturi, ci din potrivă capital de risc, um, poate garanții uh, pentru credite. Deci instrumente care se bazează pe creditare. Pe baza experienței din Polonia, Președintele întrerupe. V-am promis uh, că uh, vă voi întrerupe după 10 secunde. O propoziție, dacă mai doriți, vă rog. Dar vă rog să vă respectați timpul. Uneori, o sumă mică de bani pentru un startup sau o companie mică poate să facă, să, să constituie o diferență esențială iar banii în 2-3 ani pot să facă dintr-un startup o companie care creează locuri de muncă. Președintele. Doamna Kathleen Van Bremt, în numele SND. Mulțumesc. <laughs> Uh, thank you very much. Uh, we welcome your... Uh, Mulțumesc foarte mult. M-a bucurat declarația dumneavoastră introductivă, deși trebuie să vă spun că noi la SND credem că avem nevoie de o Europa nu neapărat mai liberală, ci de o Europa care să investească mult mai mult. Și Așa vedem și ce a promis Jean-Claude Juncker, ce ne-a promis tuturor, și anume că va face investiții de 300 de miliarde în Uniunea Europeană. E foarte important pentru noi. Ați vorbit foarte mult de industrializare și ne bucurăm, credem că e foarte important. Eu aș dori să reformulez ce ați spus în declarația introductivă. Avem nevoie de industrializare, ați spus, dar acest lucru va fi imposibil dacă nu se face la modul sustenabil. Cele două trebuie combinate. Și în acest sens am două întrebări. În primul rând, dacă vă gândiți la reindustrializare și vreți să o faceți într-un mod sustenabil, care ar fi principalele sectoare pe care le-ați identifica? Termin și o frază, domnule președinte, nu-i așa? Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, trebuie să respectăm timpul. 45 de colegi așteaptă la rând. Deci trebuie să respectăm timpul. Îmi pare rău, doamnă comisar desemnat, aveți două minute. Vă rog. Sigur. Aș dori să repet o frază din ce am spus înainte. Cred cu tărie că trebuie să uh, facem tot ce putem în ceea ce privește utilizarea fondurilor pe care le avem, sigur respectând declarația domnului uh, președinte ales Juncker, parchetul de investiții, domnul Katainen deja lucrează la acest lucru și deci în primele luni de mandat veți avea în față documentele clare. Cred sincer în dezvoltare durabilă Cred că trebuie să ținem cont de aspectele sociale de inovare ale politicii sociale. Am menționat în discursul meu câteva aspecte. Am prezentat o listă a celor sectoare importante, dar, după cum am mai spus, nu trebuie să acordăm un tratament prioritar unei game de sectoare din Europa. Nu! Trebuie să ne ocupăm de toate sectoarele. Am vorbit de sectorul automobil, de sectorul industriei chimice. Toate acestea sunt intercorelate și sunt legate și de alte industrii și de industria serviciilor. Un lucru pe care l-am mai menționat am dorit să ne asigurăm că nici unul din aceste sectoare nu este lăsat deoparte. Cred că avem nevoie de o gamă foarte largă de elemente de care să uh, ne ocupăm în Europa. Să spunem, de la industria siderurgică până la industria creatoare și turism. Așadar, avem nevoie de tot. Turismul e în cealaltă extremă, dar este a treia ramură economică în Europa Așadar, cred că în fiecare industrie putem încerca să programăm acțiuni care ne vor permite să ținem cont de aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Duda de la ECR. Szanowna pani candidat, dwa pytania. Mulțumesc, stimată doamnă comisar desemnat. Am două întrebări. În primul rând, în discursul dumneavoastră ați menționat că foarte des interesele locale sunt uh, destul de puternice și corupția și birocrația în continuare este, sunt destul de prezente. Este foarte interesant pentru că e evident câteodată că există corupție, dar nu este foarte simplu de identificat, pentru că corupție nu înseamnă numai ceea ce este evident din punct de vedere legal, înseamnă câteodată și favorizare, de exemplu, care distruge sistemul de achiziții publice. Deci întrebarea este, Comisia Europeană vrea să se implice în cazuri mai dificile și dacă da, în ce fel? A doua întrebare. Ați spus că vreți să îmbunătățiți capacitatea pieței interne și printre acțiunile pe care le-ați listat, ați spus că vreți să vă concentrați pe acele sectoare și acele măsuri care vă vor uh, permite să aveți o pârghie mai mare de competitivitate. Deci cum uh, evaluați faptul că trebuie ținut cont și de principiul de dezvoltare europeană sustenabilă? Mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește achizițiile publice, probabil că știm cu toții și eu știu din experiența mea în care am uh, gestionat uh, mii de proiecte care valorau miliarde de euro și în care achizițiile publice erau foarte importante în general. Uh, pot să vă spun deci că Există pachete de legislative în domeniul achizițiilor publice care, de exemplu, au intrat în vigoare de curând și este foarte important uh, să se deschidă piața achizițiilor publice între statele membre, pentru că 20% din PIB-ul uh, european vine de la achizițiile publice și numai 2% din aceste 20% vine de la achiziții în general între statele membre și uh, comerț. Deci, cred că a, al doilea obiectiv este de asemenea foarte important și anume simplificarea procedurilor de achiziții publice. Și un alt aspect despre care vreau să vorbesc este legat de nu neapărat corupție, dar nereglementări poate sau irregularități. Nu este foarte simplu, într-adevăr, dar este și el menționat în pachet și trebuie să ne uităm în practică ce se întâmplă, pentru că se întâmplă ca de multe ori ceva care trebuie să funcționeze bine la nivel european are anumite dificultăți în implementarea la nivelul statelor membre. Și vreau să subliniez că dacă administrația este bine pregătită și bine informată și sistemul funcționează bine pentru fluxul de fonduri și pentru banii publici, atunci există imediat un sistem de stegulețe roșii când avem o problemă. Atunci, într-adevăr, riscul de corupție e aproape nul. Am văzut acest lucru cu ochii mei, în care Președintele întrerupe următorul vorbitor, doamna Cearanțova din partea ALDE. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar desemnat. În uh, Small Business Act, Comisia s-a angajat să respecte principiul Think Small First, să ne gândim întâi la cei mici. Acest lucru includea testul IMM-urilor pentru a se uh, evalua impactul legislației propuse asupra IMM-urilor. Pentru liberal este esențial ca acest test să fie efectuat în mod adecvat. Considerăm că există mult loc de progres. De exemplu, importanța consultării actorilor interesați, uh, inclusiv a reprezentanților IMM-urilor, în prima etapă a evaluării de impact. Considerați că acest principiu este suficient implementat în elaborarea noilor acte normative europene? Și în al doilea rând, cum vă veți asigura că testele uh, de IMM-uri uh, vor fi efectuate în mod adecvat la orice propunere pe care o veți avansa? Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră este una din chestiunile asupra cărora aș dori uh, foarte mult să mă pot concentra. Bineînțeles, sunt mai multe subiecte, dar acesta este foarte important. Dacă decizi să uh, creezi uh, o întreprindere la nivel local, nu este garantat că vei reuși și să o faci să aibă succes pe termen lung. Așadar, trebuie ca acest să fie făcut la toate nivelurile. După cum am spus în discursul meu, toate instrumentele disponibile în momentul actual care ar permite evaluarea impactului înainte ca un act normativ să fie implicat, să fie uh, aplicat, e bine, toate aceste instrumente vor fi folosite și vom încerca să le folosim până la finalul procesului. Nu putem să ne regăsim într-o situație în care să avem o evaluare a impactului și să știm că un anumit act normativ, într-un mod sau în altul, crește povara, povara birocratică sau obstacolele birocratice și să uh, continuăm cu ea. Uh, vom încerca să simplificăm și uh, vom coopera cu domnul Timmermans în acest sens. Cu siguranță voi face tot ce pot pentru a mă asigura că procedurile administrative sunt eficientizate din punct de vedere al timpului și al costurilor, mai ales când este vorba de costul activității economice. Și încă ceva la care v-ați referit dumneavoastră. Cred că procesul de consultare trebuie să implice pe toată lumea, afacerile, întreprinderile, consumatorii, ONG-urile, organizațiile de consumatori, toate aceste părți interesate trebuie să participe la acest Uh, proces. Domnul De Jong. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă Biencovska. ați spus că sănătatea și îngrijirile de sănătate sunt prioritare. Sunt de acord cu dumneavoastră, de fapt întregul Parlament e de acord cu dumneavoastră. Însă e un domeniu care strânește foarte multe preocupări dispozitivele medicale, medicamentele, țin acum de responsabilitatea unei direcții generale care va intra în Direcția Generală Piață și Industrie. Suntem foarte îngrijorați și am văzut că la Comisia Envi toate grupurile politice au cerut să se uh, dea înapoi, să nu se uh, proceteze așa. Sunteți dispusă să trimiteți o scrisoare domnului Juncker în care să-i spuneți că acest portofoliu trebuie să fie scos de la dumneavoastră și dat colegului? Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Cred că Introducerea industriei farmaceutice în același portofoliu cu alte ramuri industriale este justificată. Această industrie este cel mai mare producător din lume pe plan global este o industrie în care Uniunea Europeană este cel de-al treilea exportator mondial. Și aș dori să repet faptul că sănătatea și siguranța pacienților vor fi principala prioritate în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea medicamentelor, indiferent de orice alte aspecte de organizare ale acestui portofoliu. Aș dori să spun din nou, în legătură cu portofoliul acesta, că toate regulamentele ce țin de sectorul farmaceutic au fost uh, aplicate de Uniunea Europeană acum 5 ani, când sectorul era acoperit de Direcția Generală Enterprise. S-a mutat apoi, iar acum revine de fapt de unde a pornit. Aș vrea să vă amintesc cele patru puncte pe care le-am menționat. Sănătate, siguranță, sănătate, disponibilitate. Vor fi prioritățile noastre de vârf, ale mele și ale colegilor mei. Mai există un argument pentru această soluție. Sectorul e foarte inovator. Și cred că acest portofoliu așa cum l-a propus președintele Juncker, în care avem pe de o parte piața internă și de cealaltă parte bunurile și serviciile, ce țin de piața unică și de cealaltă parte întreprinderea, industria, dar și inovația care merge mână în mână cu industria, este o soluție rezonabilă care va funcționa bine în practică, va funcționa mult mai eficient dacă se va introduce într-o singură organizație, într-o singură direcție generală. Domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna Ambienkovska. La începutul anului acesta, Parlamentul a adoptat un raport cu privire la politica industrială cu mare majoritate și, ca obiectiv, acest raport avea o renaștere a industriei pentru o Europa durabilă. Fără durabilitate nu vom putea în viitor să avem competitivitate în Europa. Ce doriți să faceți dumneavoastră în cadrul semestrului european pentru ca să puteți să corespundeți acestei păreri dinainte. Și a doua întrebare, cum puteți să vă asigurați că standardele înalte de calitate în uh, învățământul de formare profesională dual vor putea să fie menținute și cum veți putea astfel să luptați împotriva șomajului? Mulțumesc! Da. Mulțumesc, vă rog să răspundeți! Mulțumesc! Spuneam că în următoarele luni voi înainta o foaie de parcurs foarte completă, exact pe temele pe care le-ați menționat, adică despre felul în care politica industrială poate să folosească mai multe instrumente și să fie susținută de către Comisie și de către statele membre. Este evident că politica industrială în secolul 21 este o politică echilibrată, este o politică competitivă care trebuie să fie în același timp și durabilă și care trebuie să aibă și uh, tentă ecologică. Deci trebuie neapărat să fie o economie perfectă, bună pentru toată lumea. O, un rol important joacă aici inovarea și unul din punctele din foaia de parcurs va fi focusat pe inovare. Inovarea înseamnă și tehnologii, înseamnă energie, înseamnă materii prime. Toate acestea sunt ingrediente pentru ca industria europeană să fie mai avansată și trebuie să mizăm de aceea pe modernizarea bazelor industriale, trebuie să încercăm să folosim mai multe tehnologii, să le susținem. Mă refer la acele tehnologii cheie, Key Enabling Technologies, și există multe instrumente care se vor putea activa, mai ales în cooperare cu Comisarul pentru Inovare și Mediu. Vom face eforturi pentru ca, pe diferite căi și prin mai multe instrumente, să susținem această politică, adică politica industrială. Avem un sistem uh, dublu de învățământ, nici nu vrem să schimbăm acest lucru, Comisia consideră că este bun. Susținem locurile de muncă în acest sens și este valabilă această frază și pentru întreprinderi și pentru nevoile întreprinderilor. Vrem să nu propunem soluții noi. Mulțumesc! Iar acum, din numele FTD, uh, domnul Borelli, mulțumesc foarte mult. Uh, întreprinderile mici sunt creatoare de locuri de muncă și sunt singurele uh, motoare, pe lângă, fiind dat că lipsesc instituțiile să facă acest lucru de a crea, pentru a crea locuri de muncă. Au încercat să propună programe foarte concrete și foarte solide și de solidaritate. Însă Europa a însemnat în, ultima, în ultimul rând și Basel III, adică cu toate consecințele acestuia, cu toate riscurile care au fost de fapt concepute numai pentru în favoarea băncilor, care au dus la o uh, defavorarea întreprinderilor, la o luare mai mult decât o dare de locuri de muncă și o dificultate de acces la credit. Iată de ce băncile au fost mult prea, supraajutate până acum și, din păcate, nu au putut să arate că există o valoare adăugată a investițiilor și oamenii au fost cei care au suferit. De aceea vreau să vă întreb ce o să faceți pentru a putea sana și a îmbunătăți uh, uh, felul în care funcționează IMM-urile și legătura dintre acestea cu băncile, pentru că această prăpastie este extrem de mare și se refer repercutează și pe inovații și pe altele, te, alte teme centrale din mandatul dumneavoastră. Mulțumesc! Vă rog să răspundeți. bardzo. Vă mulțumesc. Trei lucruri sunt relevante pentru IMM-uri. Acces la piețe și capital și o mai bună reglementare. Toate aceste trei elemente după cum am spus mai devreme, vor fi uh, cele pe care le voi aborda. Reglementarea europeană trebuie să fie simplă, să pună mai puține bariere, să fie mai relevantă pentru nevoile IMM-urilor. Și credeți-mă, nu sunt vorbe goale. Cel puțin parțial voi reuși să fac ca reglementările să fie în acest uh, fel. În ceea ce privește accesul la finanțe, vom folosi toate metodele uh, disponibile în cooperare cu, uh, cu BEI, cu Fondul European de Investiții, sunt o serie de instrumente care au funcționat foarte bine în statele membre, deci vom folosi toate instrumentele disponibile, astfel încât accesul la finanțare să fie îmbunătățit pentru IMM-uri. Ne-am dat seama că este un obstacol fundamental cu care se confruntă IMM-urile. În ceea ce privește inovația, Industria este cel mai mare generator de inovație și cercetare. Companiile private sunt cele mai mari generatoare de inovație în știință și cercetare. Deci trebuie să sprijinim inovația de la început, de la idee, uh, sprijinind un pachet de măsuri de cooperare între universități și companii prin introducerea prototipurilor pe piață și sprijinirea apoi a marketingului. Experiența îmi arată că trebuie să diferențiem tipul de sprijin aici. La început pot să fie granturi, iar apoi instrumente financiare precum creditele. Vă mulțumesc. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Adam Schenkel. Șanovna pani comisar. Mulțumesc. Domnule președinte, doamna comisar desemnat, cred că pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene este foarte important să ne asigurăm că piața comună funcționează bine. Și ce este foarte important este să asigurăm o implementare deplină a directivei serviciilor. Din păcate, dacă ne uităm la practică, vedem foarte multe cazuri de, uh, de implementare imperfectă a directivei serviciilor. Uneori sunt probleme locale, probleme de afaceri, multe obstacole în calea accesului la piețe, la achizițiile publice și, de asemenea, cazuri de corupție care au mai fost menționate. Dacă mai adăugăm birocrația și suprareglementarea în ceea ce privește așa numitele uh, profesii reglementate, mai ales, și apoi dacă mai adăugăm și recunoașterea reciprocă a Uh, calificărilor profesionale și directiva respectivă și dreptul muncii, mai ales în dimensiunea tra sa transfrontalieră. Deci, atunci când ținem cont de toate acestea, doamnă comisar, v-aș ruga să limitați aceste fenomene negative. Vă rog. Cred că doamna comisar desemnat știa deja care va fi întrebarea, deci o lăsăm să răspundă. What can I do? I'm sorry about... Ce să fac? Îmi pare rău, asta e democrația, spune președintele. Nie wspólnego rynku. Am mai spus că nu se poate să avem o piață unică dacă nu reușim să uh, îndeplinim condițiile legate de bunuri și de servicii. Deci am o listă de patru obiective, dar prioritatea principală este cu siguranță implementarea directivei serviciilor și de asemenea noua directivă modificată referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale. Vom avea o politică de toleranță zero față de cei care nu au implementat directiva. Cred că este o cotă de piață foarte importantă. Bunurile sunt acum comune în, cel, în proporție de 80%, mai mult sau mai puțin, iar serviciile de 20% aproximativ. Directiva este în vigoare și acum trebuie pusă în aplicare. În ceea ce privește potențialele obstacole sau probleme, la jumătatea lui 2015 vă vom prezenta un raport referitor la obstacolele sau problemele potențiale care ar putea să împiedice buna funcționare a directivei. În a doua parte a întrebării ați uh, menționat potențialele obstacole în calea liberei circulații a lucrătorilor și ați vorbit și despre calificările profesionale. După cum știți, avem o nouă directivă modificată și din 2012 s-au făcut repetate modificări, s-au luat noi măsuri în ceea ce privește calificările recunoscute în Uniunea Europeană. Voi lucra strâns cu părțile interesate, reprezentanții profesiilor, dar și ai statelor membre individuale, ca să elimin orice fel de obstacole nejustificate. Mulțumesc, doamna Maria Joao Rodriguez. Uh. Sunt aici. Stimată Doamnă comisar desemnat, piața unică poate să aducă cu siguranță multe, pot, mult potențial pentru crearea de locuri de muncă și creștere, dar în același timp poate și submina standardele noastre sociale dacă acestea nu sunt bine reglementate. Deci întrebarea mea este cum aveți de gând să țineți cont de clauza socială orizontală care este prevăzută în tratatul de la Lisabona și cum intenționați să țineți cont și de dimensiunea socială atunci când trebuie să se aplice evaluările exante și expost ale politicilor? Și, în final, care este conceptul dumneavoastră despre mai bună reglementare, better regulation? Vă rog, puteți răspunde. Mulțumesc pentru întrebare. Am vorbit deja despre acest lucru și cred uh, profund în aspectele sociale pe piața internă în politica industrială europeană. Trebuie să existe această componentă socială. Este foarte important să avem o abordare întotdeauna globală și echilibrată, pentru că piața internă nu este un bun în sine, este un instrument pentru ca să creăm locuri de muncă, pentru ca să îmbunătățim creșterea economică. Trebuie să ne bazăm atunci pe acele sectoare care aduc cel mai mult potențial, dar trebuie să nu uităm de clauza socială, deci de societate și de mediu. În pachetul pe achizițiile publice există posibilitatea de a introduce o astfel de clauză la atribuirea de contracte publice și sunt convinsă că Europa poate să fie și pe viitor capabilă să aibă bunuri de calitate, marfă de calitate, dar și să aducă o viață de calitate, deci să aibă și din punct de vedere social o calitate pe care o avea și până acum înainte de criză. Acestea nu sunt două puncte care s-ar exclude, după părerea mea. După cum spuneam și la început, întrebarea dacă Europa trebuie să fie mai socială sau mai liberală nu se mai pune așa, ci avem nevoie de o Europa mai unită. Aceasta este valabil și pentru economia de piață. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum are cuvântul domnul Ashley Fox. Thank you, President. Good afternoon, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna Biancovska. Exact în fața dumneavoastră sunt. Ultima comisie a lansat o consultare pentru a găsi actele normative, cele 10 acte normative care sunt cele mai mari bariere pentru IMM-uri. Apoi au publicat o comunicare, au uh, publicat un comunicat și au continuat să vorbească. Însă nu au făcut mare lucru. Aș vrea să-mi spuneți care este un act normativ pe care v-ar plăcea cel mai mult să îl aboliți, să-l abrogați pentru a ajuta IMM-urile. Unul singur. Cunosc lista, știu despre ce vorbiți. Nu pot să spun că ar exista un singur act normativ la care aș enunța, dar vă asigur, domnule, sincer, că uh, eu niciodată nu vorbesc 15 minute. Vorbesc puțin și acționez rapid. Vă asigur că vom analiza această listă și mă voi uh, uita peste ea și voi încerca să am o influență asupra ei. Știu cum este viața unei afaceri, pentru că am lucrat cu lumea industriei. Deci pot să vă spun că nu este doar o listă care va fi închisă într-un sertar. Nu. Vom încerca să începem să lucrăm la asta chiar în primele săptămâni. Bineînțeles, dacă sunt uh, confirmată în post cred că primele săptămâni vor fi dedicate aceste activități. Și atunci poate voi alege mai multe, poate 10, 12. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna Calas. Madame... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de semnat. Ați menționat în răspunsurile dumneavoastră anterioare achizițiile publice și faptul că nu funcționează prea bine în viața reală, adică achizițiile publice transfrontaliere reprezintă un procent foarte mic din total. Întrebarea mea este, care sunt acțiunile concrete pe care le veți întreprinde, dacă veți fi confirmată, pentru a facilita achizițiile publice transfrontaliere și care ar trebui să fie următoarele etape pentru reducerea poverii administrative pentru întreprinderi. Și o întrebare conexă, ați menționat și frauda și corupția în domeniul achizițiilor publice. Studiile arată că 20 până la 25% din uh, valoarea aceasta se adaugă la valoarea contractuală. În răspunsul scris, președintele întrerupe, vă rog să răspundeți. Najbardziej konkretne działania. Cele mai specifice acțiuni au fost derulate pentru că avem un nou pachet referitor la achizițiile publice în Europa. Este pachetul care a intrat în vigoare în primăvara acestui an. Și, într-adevăr, participarea achizițiilor publice, de fapt participarea companiilor străine transfrontalier la achiziții publice în alte țări este foarte scăzută. Și motivele sunt multiple. Poate că, de exemplu, unele procese de achiziții publice se referă la servicii, care, prin natura lor, sunt uh, subiectul, uh, într-o mai mică măsură, a comerțului transfrontalier față de bunuri. Ce voi încerca eu va fi să analizez modul în care se pune în aplicare acest pachet. Noul pachet, care a fost adoptat de comisia anterioară, conține soluții menite să susțină procentul de achiziții publice desfășurate de companii uh, externe transfrontalier. Și sper că în cadrul acestei revizuiri să subliniem sau să vedem clar dacă acest pachet de măsuri funcționează așa cum s-a dorit. La a doua întrebare, puteți o repetați? La a doua întrebare se referea la combaterea corupției în domeniul achizițiilor publice mówiłam o tym już, ja uważam z mojego... E un subiect pe care l-am mai menționat. Știu din experiență Știu din experiență că este nevoie de măsuri extraordinare pe frontul combaterii infracțiunii. Astfel se pot combate astfel de fenomene. Trebuie ca sistemul să fie bine organizat, trebuie să fie transparent și să vedem cum sunt cheltuiți banii și astfel reușind să monitorizezi procesul de cheltuire a banului public. Am experiențe pozitive în acest domeniu, deci pot să, să vorbesc deschis. Nu trebuie să fie niciun fel de opresiune. Doamna Vicky Ford. The chair are cuvântul și vă rog. The good news is... Mulțumesc, vestea bună este că ați trecut printr-o pătrime a întrebărilor deja. Mai aveți doar trei pătrimi și următorul vorbitor este acum domnul Neoclis Stilichiotis din partea GUE. Vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă Vienkovska. IMM-urile, după cum spune toată lumea, sunt uh, și raspinării a economiei europene. IMM-urile au însă probleme pentru că aceleași fonduri care trebuiau să fie folosite pentru a investi în ele sunt acum sub presiune și problema este accesul uh, la fonduri pentru IMM-uri. Bineînțeles că IMM-urile vor fi întotdeauna în competiție cu multinaționalele foarte puternice și au probleme foarte mari de aceea, mai ales în sudul uh, comunității și ele sunt mai ales cele care sunt în țările care au beneficiat de programul de bailout, cum ar fi Ciprul, au nevoi și mai mare. Ați vorbit de nevoia de o competitivitate mai mare. Cum o să faceți pentru a putea atinge acest obiectiv? Cum o să uh, faceți cu costurile pe, uh, muncii, costurile uh, care credeți că o să scadă și mai departe, mai mult decât oricum, oricum? Costul muncii? Vă rog. Większość mojego portfolio, zarówno ta związana ze wspólną... Mulțumesc, da. Aceasta nu are de-a face decât cu prioritățile pentru IMM-uri, sigur, pe de o parte, dar există și o parte care se referă la piața pentru bunuri și servicii care ține din nou de industrie. Deci, IMM-urile trebuie ca rezultat să aibă o viață mai ușoară, trebuie să creeze locuri de muncă. Știm cu toții însă că industria nu este decuplată de servicii și de IMM-uri. Toate sunt partea unui întreg. Dacă aș putea atunci să vă arăt în primele luni, dacă sunt confirmată, cum arată acest sprijin pentru, sprijin pentru industrie, atunci veți vedea că de fapt este vorba și de un sprijin pentru IMM-uri. Așadar, repet, accesul la capital, accesul la piețe, informații, acestea sunt instrumente importante pentru că Problema pe care o avem de obicei cu IMM-urile este că nu știu exact la cui să se adreseze pentru a putea obține fonduri, dar mai există și multe alte instrumente pe care ar putea să le folosească, pe care nu le folosesc. Există instituții pentru ajutor financiar și, în final, e nevoie și de o mai bună reglementare, bineînțeles. Spuneam uh, aceasta și către domnul Fox în legătură cu lista de care vorbeam înainte. Există multe legi care fac viața foarte dificilă IMM-urilor și aceasta va fi o activitate importantă pentru mine, care de fapt depășește geografia Europei. Pot să vă asigur doar că IMM-urile din întreaga Europa au probleme similare și de aceea problema trebuie combătută în toată Europa, nu numai în unele țări. Bineînțeles că țările care s-au aflat în bailout mai trebuie să mai respectă anumite cadre care nu sunt neapărat foarte ușoare, e adevărat. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pascal Duron de la Versi. Mulțumesc, doamnă președinte, aici sunt. Doamnă Biencovska, ați spus adineaur un lucru pentru care vă mulțumesc și anume că țineți mult la mediu și la producție și consum durabil. Știți cu siguranță că Consiliul Economic și Social European a emis anul trecut, a, a, cu vot în unanimitate un aviz referitor la un consum mai durabil pe durata de viață al produselor din industrie și, de asemenea, despre informarea consumatorilor. În acest aviz se vorbește despre o reducere a duratei de viață a produselor la nivel european, ceea ce ar permite restabilirea încrederii consumatorilor, dar și uh, restabilirea performanței economice a întreprinderilor europene și reducerea amprentei ecologice. Și iată întrebarea mea. Aveți intenția să uh, luați măsuri pentru ca durata uh, de utilizare a produselor pe piața internă să facă parte din caracteristicile esențiale ale produsului și aveți proiecte pentru a uh, combate învechirea programată? Dziękuję bardzo. Tak, mam taki plan, ponieważ każdy, kto... Mulțumesc foarte mult. Da, am această intenție, pentru că Uh, toți cei care sunt uh, pe aici de mult, ca și mine, știu că în anii 70 un produs electronic ținea 20 de ani, iar acum ține 5 ani. Dar această, uh, această poveste are două aspecte. Trebuie să vedem dacă într-adevăr este o practică comercială, pentru că dacă este așa, trebuie să fie oprită iar consumatorii trebuie să poată să obțină informații relevante pe acest subiect. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți ca să nu limităm concurența și competitivitatea industriei noastre, dar da, voi acționa pe acest domeniu, e o experiență comună și importantă. Doamna Maro Parker. Good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă comisar desemnat. Numai comisia are dreptul să propună Uh, legislație. În răspunsul dumneavoastră scris, spuneți că trebuie să reducem birocrația. Vă întreb, câte legi, acte normative uh, europene sunteți dispusă să abrogați? Uh, portofoliul dumneavoastră acoperă IMM-urile și ele au cel mai mult de suferit de pe urma legislației uh, europene și uh, nu pot suporta costurile impuse de acesta. Uh, marile întreprinderi încurajează Uniunea Europeană să adopte noi și noi legislație pentru că știu că pot elimina astfel mici concurenți. Ce fel de experiență aveți din, în domeniul afacerilor, um, în domeniul întreprinderilor mici, mijlocii sau mari și în plus ați fost vreodată angajată în sectorul privat? Nu, nu am fost angajată în sectorul privat, însă Timp de 20 de ani am lucrat la instrumente de sprijin pentru IMM-uri. Deci, cunosc domeniul, cunosc problemele cu care se confruntă IMM-urile de-a lungul uh, existenței lor din cauza legislației atât naționale cât și europene. Și bineînțeles că și statele membre au problemele lor legate de birocrație care fac ca uneori uh, viața să fie imposibilă pentru IMM-uri. Însă, după cum spuneam, în acest moment nu doresc și nu pot să vă spun că uh, va exista un act normativ pe care îl vom introduce și vom abroga două în loc. În schimb, printr-o singură mișcare, dar pot să vă asigur că revizuirea începută, evaluarea începută în fostul mandat va fi continuată, astfel încât să vedem care acte legislative ar trebui eventual să fie abrogate. Și cu siguranță m-aș asigura că se aplică și se implementează numai cele mai importante acte normative. Mulțumesc, domnul Nicholas Bay. Madame le commissaire, euh, dans un arrêt du... Stimată doamnă comisar, într-o hotărâre din 2 aprilie 2012, Curtea de Justiție din Luxemburg a obligat Uniunea Europeană să revină asupra măsurilor protecționiste pe care le-a luat vreodată taxele antidumping cu privire la pantofii care veneau din China și din Vietnam. Așadar, s-a renunțat la măsurile care s-au luat, s-a revenit asupra măsurilor luate de Parlamentul European și uh, s-a uh, hotărât ca să nu se protejeze așadar uh, economiile naționale, ci mai degrabă locurile de muncă. Am primit o umiliere, bineînțeles, din partea OMC, uh, astfel vreau să salut însă inteligența guvernelor care au grijă de economia reală și de ceea ce fac cetățenilor. De fapt, foarte multe popoare europene au arătat că nu mai cred în această parte care uh, nu rămâne decât uh, sclavă a liberei circulației a bunurilor și a persoanelor. Deci întrebarea mea acum este, fiind dat că uh, vrem să redați suveranitatea economică uh, Europei, pute, vreți să protejați în același timp industriile și vreți să protejați popo, popoarele și să nu mai fim deci să nu mai fim sclavi în fața OMC-urilor, deci să facem neapărat uh, ceva care este bun pentru ei. Credeți că se poate așa ceva? Dziękuję bardzo. Mulțumesc. În discursul meu inițial vreau să spun ceva despre aceasta, dar am tăiat uh, fraza pentru că n-am mai avut um, niciun, n-am mai avut timp și era vorba despre faptul că nu vreau dogme în niciun fel, nu, aș vrea să păstrez această atitudine și în continuare. Precondiția pentru ca noi să fim liderul pentru crearea locurilor de muncă și pentru un nivel înalt de bunăstare și de stat de drept puternic în Europa, trebuie să avem, înseamnă să avem uh, politici complementare. Deci avem nevoie de o abordare foarte profundă față de multe subiecte, politici industriale, politicile IMM-urilor. Sigur că una, nimeni nu trebuie să pună la îndoială faptul că uh, Standardele înalte pe care ni le-am impus noi singuri ne-au pus într-o situație competitivă foarte dificilă în ceea ce privește liberalizarea pe piața mondială. Aceasta înseamnă că trebuie să ne apărăm interesele într-o manieră mai activă. Cred că toate instrumentele care sunt la dispoziția noastră ar trebui să fie folosite potrivit de pe o poziție de negociere foarte echilibrată în ceea ce privește comerțul internațional. Pe de altă parte, este evident că Europa nu poate să se decupleze de pe glob în, din acest punct de vedere și trebuie să țină cont și de piețele uh, din țările terțe sau din alte, pe alte continente. Europa este acel loc în care se întâmplă foarte multe lucruri și în care trebuie să se întâmple în continuare. Trebuie să ne asigurăm să existe condiții egale în comerțul internațional. Vorbeam înainte de regula reciprocității și de faptul că trebuie să ne menținem standardele în același timp, astfel încât Europa să fie, acolo, să fie locul în care să se localizeze și noile investiții. Mulțumesc, doamna Nadine Morano de la PPE, vă rog. Un exemplu cu... Mulțumesc. Doamna, am o întrebare concretă. O Întreprinderea Courvoisier în domeniul textil, industria franceză urmează uh, prețurile energiei. În anumite domenii industriale, energia, cheltuielile pentru energie reprezintă 40 până la 60%, 65% din costul total. Iar uh, activitățile din uh, producția din uh, afara Uniunii duce la uh, produse finite care conțin uh, substanțe toxice. La fel se poluează mediul acvatic. Ar fi nevoie de investiții foarte mari ca să se elimine aceste neajunsuri. Sunteți gata să susțineți financiar investițiile IMM-urilor și nu investițiile întreprinderilor mari în gaz de șist, de exemplu, prin acest plan de 300 de miliarde anunțat de președintele Comisiei Europene? Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, am spus că, într-adevăr, prețurile energiei la, ener la în Europa sunt printre cele mai mari și din această cauză economia noastră nu-și poate păstra competitivitatea. E clar că trebuie să facem tot ce putem pentru că um, decizia, mixul mixul energetic este una luată la nivel național și nu european. Deci trebuie să uh, respectăm normele stabilite la nivel european, dar când uh, vine vorba de alegerea mixului energetic în fiecare stat membru, fiecare stat membru ia decizia sa personală. Și, fără îndoială, accesul la energie și costurile energiei sunt esențiale în ceea ce privește competitivitatea economiei europene. Ieri, uh, domnul Caniete, domnul comisar desemnat, a menționat necesitatea de a avea investiții majore în ceea ce privește infrastructura și dezvoltarea pieței europene de energie. Eu îl voi susține și cred că este foarte important să ne asigurăm că folosim toate sursele potențiale de energie și că ținem cont de ele. V-ați referit la gazul de șist? Sigur că trebuie să luăm anumite măsuri de siguranță și să le luăm în calcul. Cred că este foarte important acest subiect pentru întregul colegiu al comisarilor. După cum ați spus, ă, aceste costuri reprezintă cea mai mare parte a producției și, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc, doamna Toia, de la S&D. Între brevi domande. Lei vole migliorare l'accesso de... Mulțumesc. Doriți să îmbunătățiți accesul IMM-urilor la finanțare. Foarte bine ne puteți spune uh, o măsură practică pe care o veți lua în acest sens? Bei, uh, de exemplu, sunt uh, și intermediarii financiari sunt cei care stabilesc condițiile pentru obținerea unui credit. De multe ori, creditele uh, sunt disponibile târziu și sunt foarte greu de obținut. În 2020, Uniunea Europeană dorește să creeze diferite tipuri de întreprinderi veți garanta un punct de plecare comun pentru orice tip de întreprinderi, de oricare tip ar fi ele, mici sau mari. Apoi vorbim despre rețele de întreprinderi ca fiind uh, cea mai bună soluție de a ieși din criză și de a uh, soluționa uh, slăbiciunile structurale? Veți sprijini astfel de rețele? Vă mulțumesc. La nivel european, fără ex există printre altele și fondurile regionale care sunt foarte importante în sprijinul IMM-urilor uh, în anumite state membre. Ei bine, dincolo de asta avem BEI, avem Fondul uh, European de Investiții, un fond care până acum a uh, oferit instrumente de creditare statelor membre. Avem de asemenea uh, instrumentul COSME cu 2,3 miliarde de euro. Și toate aceste instrumente vor fi folosite în mod foarte activ. Îmi dau seama că în momentul în care găsești un instrument sau elaborezi un instrument pentru IMM-uri, da, este în același timp vorba de bani publici și atunci trebuie să se urmărească îndeaproape fluxul fondurilor. Ceea ce înseamnă că plățile se fac cu întârziere, însă acest lucru se va face prin anumiți operatori. Ce vom încerca noi să facem este să depunem presiune asupra operatorilor pentru ca instrumentele să fie ușor de folosit, mai ales cele uh, care vizează cele mai mici întreprinderi sau start-up-urile. Trebuie să fie instrumente simple pentru că altfel nu vor funcționa. Au existat soluții juridice care au fost uh, puse în aplicare referitor la uh, termenele de plată, perioada în care trebuie să fie uh, perioada limită până la care se poate plăti o factură. Va fi 30, în loc de, 30 de zile în loc de 60 acum și este una dintre acțiuni Um, care va ajuta pentru că un IMM poate să dea faliment așteptând bani uh, pentru o factură pe care au emis-o, pentru un serviciu pe care l-au uh, oferit sau pentru un produs pe care l-au vândut. Astfel de măsuri vor da roade și vor ajuta în mod tangibil IMM-urile. Domnul Krobacic. Reindustrializația Europei ma zasad... Mulțumesc, doamnă comisar desemnată. Reindustrializarea Europei ar fi foarte importantă pentru Europa de Est. Noi știm foarte bine ce se întâmplă, știm că mai puține industrie înseamnă mai puține locuri de muncă și aceasta înseamnă că tinerii de obicei decid să emigreze, ce s-a întâmplat și în Polonia. Știu că o mare parte din Europa de Est și de Sud are exact aceeași problemă. S-a menționat deja că avem prețuri foarte ridicate la energie în același timp, de patru ori mai mari decât în Statele Unite. Și în discursul dumneavoastră ați menționat că vreți să investiți în reindustrializarea care să se bazeze pe o economie și o abordare cu carbon redus. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sunteți pentru o limitare a carbonului uh, și a cărbunelui, deci ca sursă de energie? Vreți să limitați extracțiile de cărbun? Mogę tylko powtórzyć, dodając jedno zdanie do odpowiedzi. Nu pot decât să repet ce am spus deja și să vă mai adaug încă o frază față de ceea ce i-am răspuns deja colegului. Mixul energetic înseamnă și cărbune și aceasta este o competență națională, o decizie națională în același timp cum se folosește energia este un lucru care se decide la nivelul statului membru. Sigur că există reglementări europene și avem și un Consiliu European pe mediu care se va ocupa de obiectivele de mediu și se referă și la problemele pe care le-ați menționat până acum, însă nu avem încă o soluție foarte bună până acum. În ceea ce privește politica de climă, nu pot decât să repet uh, că prețurile la energie trebuie să scadă, cărbunele este o sursă de energie și statele membre au dreptul să își stabilească mixul uh, energetic, așa cum consideră ei, cu condiția să respecte toate obiectivele comune pe care s-au pus de acord de comun acord, adică pe care, pe care sunt de acord cu toții. Domnul Gerbrandi are cuvântul din partea ALDE. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Biencovska, eficiența resurselor ține de o uh, utilizare eficientă a resurselor, materii prime, apă, alimente, ecosisteme și reprezintă baza de schimbare în modelul economic al UE. Una din inițiativele emblematice ale strategiei UE 2020 este fundamentală pentru asigurarea de creștere și ocupare. Oferă șanse economice, reduce costurile și sporește competitivitatea în Uniunea Europeană. Va economisi peste 6 miliarde de euro pe an după uh, datele Comisiei. Sunteți de acord că eficiența resurselor trebuie să se afle în centrul politicii industriale a Uniunii Europene și că durabilitatea și deci competitivitatea nu doar merg mână-mână, ci se și consolidează reciproc? Și mai specific, sunteți de acord că avem nevoie de un indicator de vârf și de o țintă pentru eficiența resurselor? Mulțumesc! Mulțumesc! În legătură cu prima întrebare, sunt de acord, pe deplin. Cred că unul din obiectivele politicii noastre referitoare la resurse ar trebui să fie să punem în aplicare inițiativa materiilor prime. Este vorba de uh, garantarea aprovizionării, despre disponibilitatea materiilor prime la prețuri rezonabile și de negocierile cu state terțe, în care negocieri trebuie să se țină cont de aceste principii, mai ales când este vorba de materii prime cheie. Și uh, un alt aspect foarte important este cercetarea și inovarea în domeniul materiilor prime, materiilor brute și uh, al uh, eficienței resurselor. De asemenea, e foarte importantă și competitivitatea în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și reciclarea. În ceea ce privește piețele noi pentru piețe recicla pentru produse reciclate și acest subiect e foarte important și ține de viața produselor, de durata de viața produselor menționată chiar adineauri. Așadar, sunt de acord că eficiența energetică, politica resurselor, nu sunt uh, niște elemente care perturbă industria, ci care o susțin. Mulțumesc. And a second question from... A doua întrebare de la domnul De Jong, de la GUE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnul, doamnă Biancovska, am dreptul la o a doua întrebare acum și sper că vom intra în detalii. Cred că cu toții suntem uh, de acord că prioritatea trebuie să fie acordată IMM-urilor. Există tot felul de infracțiuni inclusiv uh, în domeniul francizelor. Mă întreb dacă ați putea să ne spuneți în mod practic ce măsuri veți lua în aceste domenii. Sunt domenii menționate de către Parlamentul European ca domenii în care ar fi loc pentru inițiative comunitare. Și cred că trebuie să uh, abordăm aceste probleme. Mulțumesc. IMM-urile, da, sigur. Însă, bineînțeles, și politici industriale. Cele două sunt legate între ele. În aceste cazuri, ar trebui să ne asigurăm că practicile neloiale toate practicile neloiale trebuie să fie combătute. Conform cu ceea ce am spus în discursul meu de la început, voi încerca să combat aceste practici neloiale mai ales când vine vorba de lanțul uh, serviciilor. V-ați referit la francize, dar uh, nu este numai cazul lor. Vom analiza acest uh, domeniu cât se poate de rapid și vom elabora un plan pentru a combate aceste practici. Trebuie să ne asigurăm că siguranța consumatorilor, a angajaților noștri este asigurată. Toate aceste elemente ce țin de industrie și MM-uri trebuie să fie luate în considerare și voi combate practicile neloiale, repet acest lucru. Din partea verzilor, domnul Ilgor Soltes. Thank you for flow, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Biencovska a spus că sistemul de achiziții publice este unul din sectoarele dumneavoastră de prioritate și aceasta este o veste foarte bună pentru contribuabil și pentru banii publici în general. Cu noile directive am primit și noi instrumente și noi uh, posibilități de promovare ale criteriilor sociale și de mediu și garanții pentru faptul ca prețul să nu fie întotdeauna singurul criteriu. Însă, o întrebare aș vrea să vă pun. Ce și cum veți face, doamnă Biencovska, pentru ca progresul care se va face în domeniul achizițiilor publice, mai ales accesului uh, IMM-urilor la credite și respectul credite, respectarea criteriilor de mediu, nu sunt puse la îndoială de TTIP? Dziękuję bardzo. Wprowadzenie pakietu związanego z... Mulțumesc. Într-adevăr, implementarea pachetului de achiziții publice este un subiect uh, pentru care nu am niciun merit, pentru că s-a întâmplat în primăvara acestui an. Îl voi implementa, într-adevăr, în continuare și voi monitoriza implementarea. Și se constată aici două fenomene. În primul rând, este limitată participarea companiilor străine pe piețele naționale în domeniul achizițiilor publice. În al doilea rând, participarea IMM-urilor este redusă. Există bune practici în Europa ce pot fi urmărite. De exemplu, în Portugalia s-a implementat pe uh, scară largă un sistem electronic de achiziții publice și chiar din prima zi numărul de IMM-uri care participau la piața achizițiilor publice a crescut semnificativ. Așadar, acest lucru arată în practică că uh, se poate simplifica sistemul și totul cred că are legătură cu administrația, cu administrația electronică, subiecte despre care am vorbit. Avem, iată, modele în anumite state. Dacă sunt state care folosesc achizițiile publice electronice pe scară largă, e clar că participarea IMM-urilor va crește. Ultima întrebare din prima jumătate acestor întrebări prezidate de mine este de la EFTD Doamna Marco Parker. Uh, I see from your CV. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd din CV-ul dumneavoastră că aveți un uh, master în uh, administrație publică, ceea ce înseamnă că ați avut multe funcții în, în uh, administrația pe care ați fost numită, nu aleasă, ministru pentru infrastructură și viceministru. Dacă nu înțeleg, dacă nu mă greșesc, nu ați avut niciodată o funcție în care să fi fost aleasă ca și Lord Hill, de exemplu. Și cred că nu numai comisia, cât, dacă nu mă șel, poate să să inițieze și să aprobe legislație. Însă acum vreau să vă întreb cu privire la uh, directiva cu privire la timpul de lucru. Dumneavoastră, ca birocrat, veți putea să ne asigurați că veți face ceva pentru timpul de lucru și pentru chestiuni care țin de lucrători? Da, mulțumesc. Aș vrea să vă asigur în primul rând că voi considera rolul parlamentelor naționale și rolul Parlamentului European și că cunosc acest rol. Informația nu este foarte corectă pe care o aveți dumneavoastră pentru că am fost și de fapt cred că mai sunt senator în Republica, în Polonia. Deci am experiență într-o funcție aleasă, dar uh, cunosc rolul Parlamentului European. Știu că este foarte important să lucrez cu dumneavoastră împreună și pot să vă asigur că, precum a făcut-o și predecesorul meu, voi face același lucru. Această cooperare se va continua la fel de intensiv și nu voi uh, devia de la cursul pe care l-a început predecesorul meu. În ceea ce privește experiența mea în administrație, veți vedea probabil când mă veți cunoaște mai bine că sunt cât se poate de departe de administrație, nici nu se poate mai departe, pentru că administrație publică funcționează, dacă funcționează bine, ca o întreprindere. Nu trebuie să fie un monstru de birocrație ca din cărți se poate avea o administrație publică modernă și fiecare administrație în care am lucrat eu a funcționat exact așa. Pot să vă garantez de aceea că toate drepturile Parlamentului European sunt respectate și toate obligațiile Comisiei Europene față de Parlament de asemenea și că dialogul cu dumneavoastră va fi de asemenea unul din componentele foarte importante ale mandatului meu. Mulțumesc! Oh, well, thank you very much. Um, następnym mówcą będzie pan Robert Jarosław. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Iwaszkiewicz. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat. S-au spus deja multe despre sectorul IMM-urilor. Poate și pentru că suferă de pe urma unei birocrații prea mari și obstacolele administrative nu sunt luate în considerare de politicieni. Și asta în ciuda faptului că IMM-urile creează cele mai multe locuri de muncă în Uniunea Europeană. Și de dumneavoastră va depinde dacă lucrurile se vor schimba sau nu. Vă rog să nu uitați că în timp ce veți lucra la liberalizare și la consolidarea um, liberului schimb, veți avea aliați în, aceast, în acest uh, for. Vom încerca să vă sprijinim în uh, eliminarea birocrației. Însă, spuneți că pe de o parte vreți să consolidați industria, pe de altă parte vă declarați sprijinul pentru implementarea pachetului energetic, care este foarte dăunător și, în practică, va face ca companiile să, fie, să dea faliment. Doamna comisar de semnat. da, în primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră că IMM-urile au cel mai mult de suferit. Și asta, și, și asta din cauza legislației atât naționale cât și europene. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru faptul că ați spus că mă veți sprijini tot ceea ce am spus că voi face, revizuirea există, exist, legislației existente, evaluarea uh, prin testul IMM-urilor a noilor acte normative, dar și evaluările de impact înainte uh, și înainte de adoptarea unei legislații și în legislație care este în curs E bine, toate acestea se vor face. Însă, în ceea ce privește industria, reindustrializarea în Europa și menținerea unor standarde ridicate, uh, inclusiv de mediu, nu sunt chestiuni care se opun, care se contrazic. Trebuie să ne gândim la viitorul Europei la viitorul copiilor noștri. Două lucruri sunt foarte importante. Reindustrializarea creează locuri de muncă și asta se referă și la IMM-uri, pentru că este, se merge pe principiul vaselor comunicante. Industria, IMM-urile, serviciile sunt una și aceeași, uh, sunt unul și același element. Nu se poate elimina unul fără efecte în celălalt. Și toate acestea nu contrazic protecția mediului în Uniunea Europeană. În octombrie Consiliul va discuta asta și vom vedea care vor fi deciziile luate. Vă mulțumim, doamnă comisar desemnat. Doamna Szépen biztos asszonynak ezt a... Mulțumesc! Doamnă comisar desemnat, mulțumesc foarte mult pentru discursul introductiv și vă mulțumesc pentru că sunteți atât de implicată în lucrul la piața internă și în aprofundarea acesteia. Ați vorbit despre obstacole, e clar că acestea există, eu vreau să vă atrag atenția și aici mă aflu chiar în fața dumneavoastră, aici. Așadar, una din uh, aceste bariere, unul dintre obstacole, apare atunci când cineva se mută într-un alt stat membru și vrea să își ia și mașină. Parlamentul a votat anul trecut pe acest subiect, s-au început negocierile, însă totul a fost blocat pentru că Consiliul a cerut o analiză de impact. Găsiți dumneavoastră vreo soluție, vedeți vreo cale de ieșire, pentru că este o problemă care afectează și consumatorii, și companiile, și pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, am să mă refer la o experiență pe care cred că o cunoașteți cu toții. Este vorba de uh, înmatricularea unei mașini. În, uh, de fapt, cetățenii europeni menționează uh, în Eurobarometru acest aspect ca pe unul dintre cele mai problematice ale vieții în Europa. Faptul că trebuie să-ți reînmatriculezi mașina când te muți într-un alt stat membru. este un motiv constant de nemulțumire. Sigur că una dintre regulile pieței unice ar trebui să fie o eliminare a birocrației. Propunerea actuală nu se referă la legislația europeană, nici la piețele naționale, așadar statele membre pot să taxeze, pot să pună taxe pe mașinile la mâna a doua care intră pe teritoriul lor. Așadar, Aș dori să subliniez un lucru în încheiere. Îmi dau seama că ce ați menționat dumneavoastră este un obiectiv de a alinia și a simplifica procedura. E important pentru cetățenii noștri, deci am să fac tot ce pot ca să obțin un consens în Consiliu, să stimulez un consens în Consiliu. Este una din uh, principalele 20 de plângeri pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă comisar de semnat. Evelyn Gebhardt. Oh. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar de semnat. Dreptul achizițiilor publice a fost menționat deja de mai multe ori și în pachetul pe care l-am adoptat în aprilie în 2014 există câteva noutăți la care nu s-a făcut referire și mai ales aici mă refer la mai buna folosire a criteriilor cu privire la dreptul muncii, dreptul social și obligativitatea socială în uh, companii. Și E vorba aici nu numai de întreprinzători, ci și de cei care sunt subcontractori contractanți. Cum vreți să vă asigurați ca și comunele mai mici, de exemplu, sau uh, autoritățile mai mici care fac licitații să afle de aceste noutăți și să le și folosească bine, pentru că sunt foarte importante strategic pentru dezvoltarea unei regiuni? A doua întrebare, Imediat după aceea, în domeniul acesta s-a vorbit și despre directiva privind acordarea de concesiuni și s-a vorbit aici despre lipsa de presiune pentru liberalizarea serviciilor de apă, de exemplu, sau altor servicii de interes general care trebuie să fie garantată. Veți face ceva pentru a garanta această independență a acestor servicii? Bănuiesc că era sfârșitul întrebării. Bardzo dziękuję. Mulțumesc pentru întrebare. Am spus uh, pe scurt deja ceva despre această problemă. Este o noutate într-adevăr foarte importantă în pachetul achizițiilor publice. Acolo se găsesc și instrumente care permit statelor membre să găsească și soluții inovatoare și soluții de mediu și soluții sociale pe care să poată să le pună în aplicare Există clauze în acest sens în legătură cu chestiunile de mediu sau sociale sau de inovare și care au un loc important în acest nou pachet legislativ. Este chiar o șansă foarte mare pentru mulți să poată folosi aceste clauze noi și cred că trebuie să colaborăm toți comisarii care au o competență în domeniu pentru ca să folosim instituțiile pe care le avem și asociațiile și să ajutăm IMM-urile și toate autoritățile locale despre această clauză. Să le spunem că există acum aceste noutăți în pachet, la pachetul pentru achizițiile publice. Cel mai bine se poate face aceasta prin repartizarea sau prin distribuirea de informații cu privire la cele mai bune practici. Cred că astfel de activități vor trebui să fie inițiate de către noi pe viitor și cred că vom face acest lucru. În legătură cu apele și serviciul de aprovizionare cu apă, nu am de gând să schimb ceea ce s-a hotărât în comun din partea Consiliului și din partea Parlamentului European. Sunt de părere că un dialog viitor și un angajament uh, al tuturor ar fi foarte important și discuțiile viitoare cu cetățenii care sunt interesați uh, sunt de mare importanță și că trebuie continuate, dar aceste modificări nu vor exista. Mulțumesc, spune președintele, și acum, uh, doamnă comisar desemnat, îi dau cuvântul domnului Pieha. między innymi Mulțumesc. noul președinte al Comisiei, domnul Juncker, a spus că vă veți ocupa și de Agenția Europeană a Medicamentului. Bineînțeles, este uh, ceva foarte important pentru această agenție. Poate că nu aveți foarte multă experiență în acest domeniu. Asta nu înseamnă oare că nu va exista un echilibru între accesul la accesul la uh, tratamente adecvate. Să vorbim despre Viagra. Americanii au inventat, au găsit ideea, însă consecințele în ceea ce privește prețul medicamentului s-au uh, văzut în întreaga lume. Ce putem face pentru a reduce acest, această diferență între industria farmaceutică și pacienți? Și în ceea ce privește drepturile de proprietate intele intelectuală, cred că lobbyiștii câștigă mai, de, mai degrabă. Vă mulțumesc. Stimate coleg, pot să vă asigur că sau poate să spun lucrurile altfel. Cei care se ocupă de uh, medicamente, produse farmaceutice, vor continua să facă acest lucru și în viitor, dacă eu voi deveni comisar. Deci, faptul că nu am experiență în acest uh, domeniu, în această industrie, oare asta ar face uh, să fie dificil pentru mine să mă ocup de subiect? Ei bine, nu. Anul trecut am, fost, uh, am devenit ministru pentru infrastructură în Polonia și am făcut față foarte bine. De-a lungul întregii uh, vieți și a uh, activității profesionale, profesionale s-a putut vedea că sunt foarte rezistentă la lobbyiști și vă asigur că astfel de practici uh, sunt interzise în cadrul portofoliului meu. Vă mulțumesc. Domnul Filip Debacher. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. Aș dori să rămân în același sector. Uh, Acum uh, veți controla și sectorul uh, farmaceutic și cred că este un punct foarte uh, pentru Europa faptul că avem încă un sector farmaceutic puternic, mai ales și că populația din Europa îmbătrânește. Am întrebări concrete. Ce veți face în funcția dumneavoastră pentru a consolida ecosistemul? Pentru că nu e vorba doar de întreprinderile mari aici. Și IMM-urile din sectorul farmaceutic au nevoie de finanțare pentru a depăși prăpastia digitală, pentru a investi inițial în cercetare. În al doilea rând, cum vedeți o politică realmente industrială pentru sectorul farmaceutic? În al treilea rând, se poartă multe dezbateri cu statele membre. Foarte multe din întârzierile de la intrarea unui medicament pe piață până când el ajunge la pacient sunt datorate sau provocate de statele membre. Cum vă puteți asigura că și statele membre respectă politica industrială europeană, mai ales în acest sector care este crucială pentru informarea pacientului? Mulțumesc și răspunsul. În întrebarea dumneavoastră, tratați acest sector similar cu alte sectoare. Deci, iată un argument în favoarea deciziei luate de a include sectorul farmaceutic în spectrul mai larg al industriei europene. Sectorul farmaceutic are cea mai mare participare de cercetare, inovare și dezvoltare. De aceea, toate fondurile disponibile din Orizontul 2020 și din alte programe vor fi direcționate către inovarea în acest sector, dar și către subcontractanți, IMM-uri și alți actori. La întrebarea dumneavoastră, răspunsul este același ca în cazul oricărei mari întreprinderi și a subcontractanților săi. Așadar, pe această bază, trebuie să se acorde mai multă atenție, mai multă finanțare și mai multă atenție disponibilității finanțării. În acest caz, finanțarea inovării, cercetării și a dezvoltării, accesul la piață și sigur că în ceea ce privește prețurile produselor farmă. Acest lucru trebuie decis în statele membre. Comisia Europeană nu are niciun cuvânt de spus aici. Dar doresc să repet faptul că în ceea ce privește uh, produsele farmaceutice, disponibilitatea și calitatea vor fi aspectele pe care le vom evalua noi, în ceea ce privește pe pacient, sănătatea și siguranța. Mulțumesc, uh, doamnă comisar desemnat. Are cuvântul doamna Sofia Sacorafa. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Biancovska, domnul Juncker a spus foarte deschis că IMM-urile merită o atenție specială și fonduri pentru că sunt extrem de importante pentru economie. Dar uh, sumele din bugetul pentru următoarea perioadă sunt prea scăzute și birocrația pe umerilor este mult prea mare. Având în vedere faptul că Uniunea Europeană, mai ales în țările de program, a avut mult de luptat cu austeritatea, IMM-urile sunt cu atât mai importante în această zonă și cred că se bucură de orice susținere pe care o primesc. Am auzit despre nevoia de mai multă flexibilitate când e vorba de investițiile private, dar care va fi forma pe care o vor lua aceste investiții și în ceea ce privește depășirea birocrației excesive, ce vreți să faceți? Vreți să relaxați criteriile de eligibilitate pentru ca IMM-urile să poată avea acces mai ușor la fonduri? Vă rog, mulțumesc! Rzeczywiście było to dzisiaj już wielokrotnie powtarzane, że małe średnie... Da, mulțumesc pentru întrebare. S-a repetat de multe ori deja acest lucru în audierea de astăzi, și anume că IMM-urile sunt într-adevăr și raspinării a economiei europene. Când e vorba de bunuri și de servicii, deci e absolut necesar ca să ne concentrăm pe IMM-uri. Aș vrea doar să mai repet acest lucru și să mai adaug că, după părerea mea, Nu putem spune că sunt insuficiente fonduri pentru IMM-uri în programele individuale, dacă vă uitați la fonduri foarte bine. Poate câteodată sunt folosite greșit fondurile sau accesul la fonduri e foarte limitat, dar de fapt sumele totale nu sunt deloc nesemnificative. Dacă mă uit la, de exemplu, numărul de programe pe care le-a derulat Uniunea Europeană și dacă ne uităm după aceea la ce se face la nivelul politicilor regionale în statele membre și după aceea dacă vă uitați în jos la bugetele fiecărui stat membru, veți vedea că de fapt sunt foarte multe sume de bani, sunt sute de miliarde de euro. Însă ideea e tocmai să ne asigurăm că putem să găsim o conexiune între IMM-uri și bugetul respectiv, să existe o legătură, pentru că nu vor să primească fonduri pentru ceva pentru care nu au nevoie, ci au nevoie de o abordare care să fie pe măsură pentru activitatea pe care o derulează și pentru regiunea în care se găsesc, de exemplu. Deci, cred că este foarte important să ne asigurăm că banii din COSME se duc, de exemplu, către proiectele care trebuie și împreună cu direcția care se va ocupa de politica regională, vom încerca să țintim acești bani mai bine. Știm că în multe state membre în trecut fondurile care au fost alocate pentru IMM-urile, IMM-uri au fost foarte bine țintite și au fost după aceea foarte bine cheltuiți. Uh, Ați vorbit de parteneriatele public-private care ar trebui să fie susținute în mod deosebit peste tot în Europa. Știu, știu că așa este, nu sunt foarte populare în statele membre, dar sunt de acord, au nevoie de această popularitate. Vă rog, domnul Erickson. Eu uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, în față. Da, o întrebare esențială pentru umanitate este cea referitoare la schimbările climatice și combaterea lor. Ieri am, am, l-am audiat pe comisarul pentru energie și a spus că avem nevoie de mai, puține, de mai puțin carburanți fosili, dar că trebuie și să aruncăm o privire asupra cărbunelor și gazelor. Dacă vrem să fim printre cei care uh, permit industriei să, crea, să treacă într-un domeniu mai eficient cu resursele, dacă vrem să combatem uh, schimbările climatice, va trebui să rămânem în urmă cu exploatarea cărbunelui în Europa. Dați-mi voie să spun. Pentru mine, politica industrială, industrializarea, reindustrializarea, nu se contra contrazice cu creșterea durabilă și creșterea care respectă mediul și nu este împotriva tuturor deciziilor luate până acum la nivel european. Toți cei care folosesc cărbunele trebuie să-și asume această decizie. Este decizia lor cum își uh, definesc mixul energetic, iar cei care folosesc cărbunele trebuie să ia în considerare standardele din domeniul mediului și cerințele ridicate. Deci trebuie să aplice tehnologii mai avansate, inovatoare. Trebuie să cheltuie mai mult în domeniul inovației, astfel încât generarea energiei din astfel de surse să fie și ea ecologică. Dar nu există o uh, contradicție uh, pentru mine între aceste două politici, energetică și de mediu. Avem nevoie de amândouă. Pa, pan Marco Zulo. Pan Marco Zulo. Marco Zulo. Am spus-o fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar desemnați, Astăzi ați declarat din nou că vreți să adoptați o atitudine de toleranță zero față de infracțiunile în față de directiva serviciilor. Wolkenstein. Fără niciun dubiu, această directivă a construit însă această piață unică care este la baza construcției europene și în ultimii ani însă vedem că din mai multe țări și din mai multe uh, tipuri de categorii de economice, există puncte critice care ies la iveală în această directivă, să nu mai vorbim de punerea în aplicare acum 8 ani. Mă gândesc aici, de exemplu, la ambulanți, la muzătorii ambulanți sau la alte categorii independente. În afară de aceste probleme de neadaptare, s-ar putea să avem însă probleme de, cu cetățenii care să nu mai poată să beneficieze de ea. Așadar, cred că scopul Uniunii trebuie să fie să fie în serviciul persoanelor și nu să-i excludă. Deci, Cred că este cazul să revizuim această directivă pentru a putea să o adaptăm, pentru ca ea să devină să un răspuns eficient la nevoile cetățenilor. Aceasta este o necesitate. Aceasta este și vocea IMM-urilor care trebuie să fie ascultați. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Nie jestem zwolennikiem. Mulțumesc. Nu sunt deloc uh, bucuroasă să schimb ceva care nu s-a implementat total. După cum știți, la jumătatea anului viitor vom avea un raport de revizuire a directivei și vom ști atunci vom ști de ce sunt probleme la implementare și de ce există întârzieri, de exemplu. Cred că acesta este întrebarea cea mai importantă. De ce, în anumite cazuri și în anumite state membre, nu s-a reușit implementarea directivei serviciilor? Și vreau să repet ceea ce ați spus și dumneavoastră. Da, zero toleranță pentru cei care nu au implementat directiva serviciilor. Și apoi, dacă analizăm piețele și ne uităm la cercetările făcute, poate că o să vedem motive noi pentru care directiva serviciilor nu a fost complet implementată și numai atunci putem să ne gândim la o schimbare potențială, dar momentan este prea devreme să decidem așa ceva. Acum trebuie să ne gândim de ce nu s-a implementat bine și să ne asigurăm că se aplică bine. Mulțumesc, care cuvântul domnul Bernd Bernstein. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru remarcele introductive foarte pozitive și pentru comentariile referitoare la accesul la finanțare pentru IMM-uri. Ați menționat programul COSME, 2,3 miliarde de euro. E o sumă foarte mică în comparație cu alte bugete. Ați uh, menționat IEM și IEP ca șanse bune. E vorba de fondurile europene de investiții. Aș avea o întrebare. În perspectiva finanțării publice, Comisia va încerca să găsească surse de finanțare mai inovatoare? și uh, va analiza și utilizarea banilor din fondurile de pensii și bani din alte fonduri, ca aceștia să fie deblocați și să se amelioreze accesul la finanțare pentru IMM-uri. Mulțumesc! Dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ... Mulțumesc pentru întrebare. Lăsând la o parte toate instrumentele pe care le-am menționat până acum, Uh, și programul COSME pe care l-ați menționat și dumneavoastră, ați spus că ar avea doar 2,3 miliarde de euro. Aș dori să vă amintesc că există și fondurile regionale în țara mea. Fondurile regionale pentru IMM-uri reprezintă 5 miliarde de euro și asta doar într-o singură țară. În majoritatea statelor europene, în majoritatea statelor europene, așadar, fondurile regionale sunt utilizate. Însă, cu siguranță vom face tot ce ne stă în putință ca să dezvoltăm surse alternative de finanțare și în afara sistemului bancar, cum ar fi uh, e-business angels, cum ar fi capitalul de risc. Este un pachet pe care îl vom pregăti, nu doar folosind bani publici la nivel uh, național și european, ci vom și căuta alte surse de finanțare pentru IMM-uri. Asta vă pot spune încă de azi. Mulțumesc! Domnul Eduard Martin. Bună ziua, doamna comisar. Bună ziua, doamna comisar desemnat. Președinția italiană și Comisia Europeană vor să resusciteze obiectivul de a atinge 20% din PIB pentru producția industrială până în 2020 și dumneavoastră ne-ați confirmat același lucru în introducere. Pentru a face acest lucru, Europa trebuie să aibă instrumente eficiente și în același timp corecte. Așadar, cum intenționați să materializați acest obiectiv și dacă nu reușiți, vreți să îl faceți obligatoriu? Care sunt instrumentele juridice pe care veți să le puneți în aplicare? Și, de altfel, nu o să reușim să rezolvăm printr-o politică de cel mai mic numitor comun. Ce facem în cazul de importuri masive a produselor uh, manufacturiere, a căror uh, compoziție nu este neapărat conformă normelor de mediu sociale și fiscale din Europa. Acest dumping are un impact negativ pe industria europeană și știți acest lucru. OMC-ul prevede o posibilitate de intervenție atunci când daunele sunt considerabile și grave pentru ca politica acesta de care vorbeam să nu devină regulă trebuie să ne stabilim în fine niște norme mult mai clare la frontierele UE. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc! Spuneam într-adevăr că industria trebuie să fie protejată într-adevăr și această provocare pe care ați menționat-o dumneavoastră este una din cele mai mari. Atât producția cât și ocuparea trebuie să fie din nou atractive. Spuneam că avem un plan pentru toate eforturile în domeniul reindustrializării și Sigur că pot să vă spun că obiectivul de 20% de producție industrială, de PIB din industrie, este foarte important acest obiectiv. Dar nu putem să-l atingem pe spinarea normelor sociale. În același timp, sunt de părere că tehnologiile moderne și inovarea, eficiența resurselor sunt toate elemente care să ne permită să modificăm ceea ce nu funcționează și să orientăm totul către capacități, către skills. Vreau să fac eforturi în cooperare cu Comisara pentru Ocupare pentru ca să adaptăm ceea ce se folosește acum în industrie pentru că acestea sunt chestiuni care trebuie să intre în planul de acțiune pentru 2015 în legătură cu industria. Consider de asemenea că industria, și aceasta nu este numai părerea mea, este una din cele mai importante surse de inovare atunci când e vorba de energie, de materii brute și așa mai departe. Și aceasta este calea pe care vrem să o luăm. Mulțumesc și acum dacă aș vrea să vă, aș vrea să vă rog, dacă puteți să vă întoarceți puțin, așa peste umărul drept, pentru că acum vicepreședinta reuniunii de astăzi vă va pune o întrebare. Doamna Victoria Grace Ford, aveți cuvântul, vă rog. Thank you. Occasionally we're allowed to ask questions. To... Da, mulțumesc. Din când în când avem și noi voie să punem întrebări. Ați vorbit despre angajamentul dumneavoastră pentru o mai bună reglementare și pentru o reglementare prietenoasă cu domeniul afacerilor. În trecut au venit uh, propuneri din partea Comisiei care nu au avut un impact, uh, o evaluare a impactului pozitivă și uneori astfel de propuneri nici măcar nu au beneficiat de pe urma unei evaluări a impactului ne puteți asigura că nu se va întâmpla acest lucru uh, sub leadership dumneavoastră, că toate propunerile legislative vor fi supuse unei evaluări a impactului? Și în plus, dacă noi ca deputați în munca noastră găsim erori în evaluarea de impact sau elemente care nu au fost luate în considerare, sunteți dispusă să reluați propunerile la comisie? Vă mulțumesc doamnă președinte. M-am temut că va fi o întrebare foarte grea, dar pot să vă răspund da și da. Mulțumesc. Iată. Odată cu întrebarea doamnei uh, copreședinte, am pierdut și postul de uh, președinte, spune domnul Buzek. Doamna Ford, Mulțumesc. Michael Teurer de la ALDE. Da, da, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Mai înainte ați vorbit despre IMM-urile din sectorul farma și v-ați referit la ele ca niște sub contractanți sau sub întreprinderi chiar, poate că a fost o greșeală de traducere, dar vreau să vă spun că aceste IMM-uri sunt foarte active în cercetare, în tehnologia genetică, tehnologia medicală și în domeniul farmaciei. Însă foarte des aceste întreprinderi se plâng de uh, lipsa libertății de cercetare și de povara foarte mare administrativă și reglementativă. Sunteți gata să uh, puneți sub semnul întrebării, să criticați această povară administrativă și reglementativă pentru a realiza o libertate a cercetării și a um, elibera de această povară IMM-urile? Și în același context, cum priviți uh, TTIP-ul, acordul uh, cu SUA? Vă veți implica activ pentru a apăra uh, interesele industriei în acest domeniu? Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Mulțumesc! Cred că mm, companiile farmaceutice, ca și orice alte IMM-uri vor fi tratate cu o atenție specială, dar aveți dreptate, în această ramură industrială specifică, numărul de întreprinderi mici inovatoare, adică întreprinderi care pot să creeze schimbări majore care pot să descopere un nou tratament sau un nou medicament, sunt foarte numeroase. Așadar, eu vreau să vă răspund, da, cu siguranță am să încerc să le susțin, am să încerc să reduc birocrația, sigur că da, dar și uh, am să le susțin în ceea ce privește ameliorarea accesului la cercetare. Și a doua întrebare, cred că am uitat-o. A doua întrebare se referă la uh, interesele industriei, mai ales ale IMM-urilor, în cadrul TTIP. Tutaj odpowiedź jest również tak, niestety w związku z tym, że... Da, uh, răspunsul meu este da, din nou. Din păcate, ă, atunci când am ținut discursul meu inițial, la început nu am avut ă, suficient timp, deci nu v-am, da, putut da suficiente detalii, însă răspunsul meu este cu siguranță da. Sper cu aprobarea dumneavoastră să primesc acest portofoliu și unul, unul dintre obiectivele noastre va fi să ne asigurăm că în cazuri cum este industria automobilelor și altele se ține cont ă, de specificul lor în TTIP. Mulțumesc, doamna Comi președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna comisar pentru hotărârea dumneaei. Sunt convinsă că această hotărâre va fi de asemenea și pe conținut, mai ales în ceea ce privește acele țări care uh, au primit directiva cu privire la întârzierea plăților, dar care după aceea nu au pus-o în aplicare, de fapt, cum ar fi Italia, una dintre aceste țări, când avem 5.000 de întreprinderi care dau faliment pentru că nu au reușit să-și obțină creditele din, de la administrația publică și mai degrabă au datorii. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre aceasta, cum vreți să abordați cu aceste țări problema aceasta și dacă vreți să le oferiți o compensație, de exemplu, prin taxe, prin impozitele care sunt uh, de plătit către stat. Colegii mei uh, au vorbit înainte de directiva Bolkenstein și nu sunt de acord, adică nu că nu sunt de acord, nu m-am mulțumit cu răspunsul dumneavoastră, că problema nu este numai punerea în aplicare a acestei directive. Unii au pus-o în aplicare și alții se află în situația în care trebuie să o modifice, pentru că dacă vor cu adevărat să protejeze uh, fiind că nu mai am timp, o să vorbesc foarte pe scurt. Deci dacă vrem cu adevărat să protejăm întreprinderile, va trebui să o schimbăm. Deci întrebarea este, sunteți gata să negociați de la stat la stat în momentul în care vor fi diferențe? Thank you for the answer. Vă puteți răspunde. Vă mulțumesc. Există foarte multe informații care arată că directiva a reușit să elimine bariere și formalități administrative pentru întreprinderi și mai ales IMM-uri. Dar voi continua să ascult și să discut cu toate statele membre referitor la barierele existente în calea implementării acestei directive. În lunile ce vor urma, voi încerca să actualizez cerceta, studiul Comisiei din 2012 în care s-a făcut o evaluare a impactului a directivei privind serviciile. Știu că există țări, precum Italia, țări care au transpus legislația și-au adaptat legislația odată, dar care acum poartă uh, discuții, deci Italia discută cu Comisia dacă Italia, pentru a vedea dacă Italia nu trebuie să-și modifice în plus uh, legislația. Bineînțeles, acest lucru va fi uh, subiectul unui dialog cu Parlamentul European, dar și cu guvernul italian, pentru că aveți dreptate, în anumite țări lucrurile trebuie făcute pe etape. Ultimele 10 întrebări, am să vă rog să respectați uh, timpul acordat. Sergio Coferati. Mulțumesc, doamnă Biencovska. Știți că instituțiile europene vor trebui să-și revizuiască strategia Europa 2020. Aș vrea să știu cum veți contribui la această revizuire și mai ales care vor fi domeniile prioritare pe care va trebui să concentrăm acțiunea noastră pentru a îmbunătăți integrarea pieței unice. Și în legătură cu aceasta Poate că ar fi interesant să știm și părerea dumneavoastră cu privire la dimensiunea externă a pieței interne. Mai ales, dumneavoastră spuneți că vreți să aplicați principiul reciprocității în ceea ce privește celelalte state, ceea ce mi se pare foarte important, într-adevăr, mai ales în ceea ce privește uh, anumite sectoare cheie ale pieței unice care au fost repetate deja de multe ori. Mă gândesc aici la accesul la piață ca atare, dar și la achizițiile publice, la protecția consumatorilor, la siguranța produselor. Această relație de reciprocitate, mai ales cu țările mai dezvoltate, este extrem de importantă și vreau să vă întreb dacă o să adoptați această, această atitudine. Mulțumesc. Cred că strategia Europa 2020 ar trebui să uh, joace un rol cheie pentru piața comună. Printre responsabilitățile mele în acest sens se numără și să mă asigur că acest aspect este susținut în, în cadrul semestrului european. Nu pot decât să vă spun că voi face tot ce pot ca să mă asigur că piața comună este absolut esențială pentru strategia Europa 2020. În ceea ce privește cooperarea cu state terțe, am menționat-o în discursul meu. Principiul reciprocității, dar și cel al beneficiilor, sunt două principii pe care le vom pe care le vom uh, susține. Cu siguranță, reciprocitatea este esențială. Mulțumesc. Salini, Domnul Salini. Mie. Grazie. Mulțumesc. Subiectul de care aș vrea să vă întreb eu este industria oțelului. Avem o mare provocare în Europa care se referă la posibilitatea de a folosi forța strategică a acestui sector, care este recunoscut ca atare, ca sector important de către Comisie, dar în același timp există o necesitate de a înțelege cum să echilibrăm impactul pe care îl aduce costul mare al energiei în Europa pe uh, tocmai dezvoltarea acestui sector strategic. Știm că acest sector, pe lângă faptul că este un, strate- un sector strategic și foarte uh, Uh, generator de locuri de muncă este foarte important. În Germania, în Italia, în Austria și peste tot se aplică acest principiu. Și despre aceasta vreau să vă întreb. Există posibilitatea de a obține un echilibru corect între aceste două exigențe, respectând în același timp funcțiunea strategică a acestui sector? Și vreau să vă întreb și uh, despre fostale competențe dumneavoastră din, uh, ca ministru de dezvoltare regională, dacă se poate face apel la fondurile structurale pentru a putea lansa reindustrializarea. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Sektor stalowy, o który pan poseł pyta, zatrudnia 350 tysięcy w Europie, ludzi w Europie. Sectorul oțelului dă loc de muncă la 350.000 de persoane în Uniunea Europeană și este foarte important. Datorită comisarului Tajani, avem un plan de acțiune european pentru industria oțelului. Este un plan care a fost pregătit în cooperare uh, de către Comisie, statele membre și partenerii sociali. S-a căzut de acord asupra unei poziții comune și s-a definit o cale pentru a ieși din criză atât la nivel european cât și la nivel național. O jumătate din activitățile prevăzute în plan au fost deja efectuate voi continua să depun presiune asupra statelor membre pentru a implementa tot ce este prevăzut în acest plan. Dați-mi voie să reiau. În, caz, în cadrul industriei oțelului uh, se aplică același principiu al vaselor comunicante, la fel ca și în celelalte industrii. Când vorbim despre sprijinirea industriei automobilistice uh, sau când vorbim despre industria construcțiilor, când vorbim despre energii regenerabile, despre ferme energetice, toate aceste domenii sunt potențial client pentru industria oțelului. Deci sprijinul trebuie să fie acordat în ambele direcții. Când este vorba de fondurile regionale, industria oțelului are o foarte mare, un foarte mare potențial pentru a folosi aceste fonduri, de exemplu, în inovație, de exemplu, pentru um, um, calificarea și recalificarea personalului. Este un sector în care lucrează persoane cu înalte calificări. Deci aici se pot folosi astfel de fonduri. Toate aceste instrumente ar trebui să fie combinate și ar trebui folosite, așadar, la nivel uh, european. Doamna Griffin de la SND. Mulțumesc. Doamna comisar desemnat, Combaterea inegalităților sociale și teritoriale se numără printre prioritățile de vârf ale noii comisii. Iar o politică corectă permite creșterea în comunitățile rurale și urbane și în regiunile Europei. Nu putem permite ca, ca vreo comunitate locală să mai rămână în urmă în continuare pe planul creșterii și ocupării. După cum ați spus, acțiunea angajată a Comisiei Europene trebuie să continue să se uh, sprijine și pe o dimensiune socială puternică. În primul rând, ce măsuri veți adopta ca să uh, eliminați diferențele care există pentru minoritățile de gen, dar și de rasă sau de culoare în domeniul antreprenoriatului. În al doilea rând, ce măsuri veți lua ca să eliminați disparitățile dintre regiuni în ceea ce privește creșterea și cum vă veți asigura de faptul că cetățenii cei mai săraci, care acum sunt chiar tinerii noștri, beneficiază de creștere și ocupare. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Mulțumesc pentru întrebare. Subiectul la care v-ați referit este unul din obiectivele politicii regionale. Unul din obiectivele politicii regionale este să elimine aceste lacune și aceste disparități uh, dintre nivelul de dezvoltare al diverselor comunități. După cum știți, politica regională este subapreciată în multe state membre, însă ea operează în toate statele membre, ori de câte ori uh, vedem că sunt probleme de creștere în unele regiuni, folosim, creșterea, folosim fondurile regionale. Dar dați-mi voie să vă spun că politica regională funcționează foarte bine, ea are instrumente care ne permit să eliminăm rămânerile în urmă și lacunele și diferențele. Fondul Social European are uneori un renume prost, nejustificat în Europa. Acesta ar putea fi foarte util în multe cazuri de genul acesta. V-ați referit la minoritățile defavorizate, de gen, la tineri. Exact acest instrument trebuie folosit, dar trebuie folosit corect. Sigur că am să discut cu colegii mei din comisie, cu colega de la dezvoltare regională. Am experiență și sunt convinsă că va fi uh, foarte util să utilizez această experiență a mea. În colaborarea cu autoritățile locale, dar și cu minorități sau cu grupuri uh, care sunt excluse din societatea principală. Cu siguranță vom utiliza acest uh, lucru în toate regiunile. Mulțumesc! Doamna Colin Langen. Dankeschön, Frau. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. De fapt, vreau să vă pun și eu o întrebare cu privire la produsele medicinale și uh, la farmaceutice în portofoliul dumneavoastră, dar s-au întrebat deja destule lucruri despre acest lucru și sunt destul de mulțumită de răspuns. Deci vă pun altă întrebare. Vreau să îl cunosc uh, pe omul care va gestiona un domeniu atât de mare de activitate. Uh, atunci când s-a răsturnat uh, regimul în 1989 în Polonia, erați o tânără fată. M-ar interesa să știu cum ați trăit această perioadă, ce ați învățat din ea și care sunt lucrurile cele mai importante pe care le-ați luat cu dumneavoastră pentru munca la Bruxelles. Skakujące pytanie. Ja, ja raczej wykorzystam moje doświadczenia po 89. Voi încerca să folosesc mai mult experiența post-89 din Polonia. Dacă pot să vă spun foarte sincer și privat, experiența mea este foarte diferită. Timp de 5 ani, uh, experiența mea a fost să fiu mamă, în primul rând, și după aceea abia m-am întors la locul de muncă când copiii mei au crescut un pic și activitatea mea profesională, de fapt, a început în 1994, când aveam 30 de ani. Și după aceea, de atunci, Am uh, luat-o pe toată calea care urma, adică începând de jos. Am uh, urcat, poate nu toate aceste funcții au fost funcții alese, dar tot ceea ce sunt astăzi am făcut-o cu propriile mele puteri și la început m-am ocupat mai mult de chestiuni care țineau de politică regională, dar aceasta este o parte atât de mare din politica Uniunii Europene care vă poate oferi o experiență enormă. Este un domeniu foarte amplu. După cum știți, politica regională finanțează totul de la industrie până mai departe, aspecte sociale și probleme de minorități. Poate că nu sunt un expert, dar pot să vă spun că mi-am format propria opinie în toată această muncă pe care am depus-o și sper să pot să creez o cale acum de acum înainte, uitându-mă înapoi la experiența pornind de jos și sunt un manager bun de oameni, cred. Dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę krępujące. Și vă mulțumesc pentru întrebare, deși n-a fost deloc ușoară. Doamna Grapini. SND. Doamna președintă, doamnă comisar desemnat, Uh, v-am ascultat cu multă atenție, am avantajul că sunt la urmă cu întrebarea și v-am citit cu atenție răspunsurile scrise. Recunosc că uh, așteptarea mea era să fiți mai concretă, de aceea revin cu două întrebări și aș vrea să ne răspundeți cât se poate de concret. Directiva privind serviciile nu a fost implementată în toate țările, deși este cu scopul de a crea noi locuri de muncă. În același timp există suspiciunea unui dumping social dacă s-ar implementa. Ce măsuri concrete care vreți dumneavoastră să luați pentru a o implementa fără acest efect negativ de dumping, cum veți monitoriza în uh, țările UE aplicarea acestei directive? Și uh, cealaltă întrebare, aveți un portofoliu extrem de important pentru IMM-uri. Din păcate, nu am văzut nimic nou ca măsură pe care vreți să vă propuneți. Dacă aveți una, vă rog să o împărtășiți cu noi în această seară. Vă mulțumesc. Dla portfolio, które ja Vă mulțumesc. În viitorul meu uh, portofoliu, directiva serviciilor și directiva calificărilor profesionale vor fi cele mai importante directive. Și nu pot decât să repet ce am spus mai devreme. Am să fac tot ce pot, sigur în limite rezonabile, ca să văd de ce nu sunt implementate. Pentru ca directivele care au fost adoptate la nivel european să fie implementate până la capăt. Asta e una. Apoi, în statele membre, Parlamentul European, dacă acestea, dacă statele membre și Parlamentul European vor decide să adopte anumite acte legislative, este inadmisibil ca ă, după aceea, în practică, directivele să rămână neaplicate. Sigur că pot exista obstacole, probleme, sigur că le putem analiza, dar, ă, după cum v-am spus, noi vom face tot ce putem, vom explora toate soluțiile ca să ă, vedem că aceste directive sunt aplicate. M mai repetați a doua întrebare, vă rog? Mai era pentru IMM-uri dacă aveți un proiect nou față de celelalte care au fost vehiculate și care nu au făcut viața bună IMM-urilor. Uh, ba da, am auzit traducerea, spune doamna comisar. Nu am niciun as în mânecă. Dar, uh, după cum v-am spus, uh, Poate că ă, trebuie să ne întoarcem de unde am pornit. Sunt multe fonduri noi în Europa, dar nu sunt totdeauna bine folosite. Carlos Coelho. Carlos Coelho, PP. Thank you, Mrs. Mulțumesc, domnule, domnul președinte. Doamnă Biencovska, ați vorbit foarte bine despre sănătate și despre securitate. Siguranță mai mult. Parlamentul European negociază acum o legislație pe mașini, de exemplu, cu Consiliul. Mașinile trebuie să fie echipate, de exemplu, cu un uh, sistem de 112 automat de urgență. Dacă unii spun că nu avem nevoie de mai multă Europa, această legislație le arată exact contrariuri, pentru că o uh, integrare aduce mai bună reglementare și aceasta este esențială pentru oameni. Trei întrebări. 1 veți uh, stabili aceasta ca prioritate pe viitor și vreți cere și pentru alte tipuri de mașini această uh, obligație, veți garanta lansarea cât mai rapidă a acestei legislații, fără întârzieri, puteți să vă angajați că orice implicare a părților terțe nu va însemna o pierdere de date personale chiar uh, față de acești terți? Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Odpowiedź... Mulțumesc. Da, răspunsul este da. Implementarea sistemului ECOL va fi o prioritate. Vom vorbi despre mașini personale, dar și despre alte utilitare și eu sunt deschisă pentru a extinde aceste tipuri de mașini și către altele, pentru că consider că este o cale de a salva vieți potențială și trebuie să fie susținută. Voi face tot posibilul pentru a obține un consens foarte rapid pe această temă și să implementez uh, această inițiativă cât mai repede. Trebuie să ne gândim, bineînțeles, și la protecția datelor personale, a sferei private. Pe de altă parte, după ce ținem cont de toate aceste aspecte și dacă sistemul ICOL va fi abuzat sau nu va fi folosit bine pentru a monitoriza informații personale, atunci el trebuie să fie făcut în așa fel încât oricum să nu poate să permite trasabilitate pentru persoane, adică să fie un sistem foarte sigur. Vom urmări din de aproape acest dosar. Așa încât echipamentul să poate să fie implementat pe autovehicule cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Geringer de Ödenberg, din partea SCD, de la jurii. Pani comisar delegowana, desemnat. Mulțumesc. Doamna comisar de semnat, reglementarea referitoare la copyright, la mărci înregistrate. Comisia a propus 64 de acte delegate diferite conform articolului 290 din Tratatul Uniunii Europene. Rolul legislativ este privilegiul Consiliului și al Parlamentului European și în acest moment Parlamentul European a fost de acord să se transfere aceste competențe Comisiei, însă Consiliul a fost uh, de altă părere referitor la reformarea acestei directive. Au, a considerat că trebuie să ne bazăm pe articolul 291, care se referă la puterile executive ale Comisiei. Ce credeți? Care ar trebui să fie criteriile pe care trebuie să le respectăm când este vorba de acte delegate, când este vorba de drepturi de proprietate intelectuală sau de mărci înregistrate? Vă mulțumesc! În primul rând, cred că introducerea unui sistem de mărci înregistrate, mărci înregistrate competitive, accesibile, este ceva de care IMM-urile au foarte mare nevoie. Una dintre prioritățile mele va fi să mă asigur că reforma privind mărcile înregistrate va fi pusă în aplicare cât se poate de rapid. Cunosc subiectul pe care l-ați abordat, știu că uh, Comisia Europeană a, ales acte delegate în principiu pentru a garanta o oarecare flexibilitate pentru a putea schimba anumite aspecte cheie. Și știu că există un dialog referitor la acest uh, subiect. Însă, sunt convinsă că în acest caz special, specific, um, mărcile înregistrate, ar trebui să ne rezumăm la bunul simț. Cred că cât se poate de rapid vom găsi o soluție constructivă. Nu pot să vă spun exact care va fi ea în mod concret, dar vă asigur că voi face tot ce pot pentru a mă asigura că găsim o soluție, pentru că putem găsi o soluție rapid. Trebuie numai să găsim un numitor comun între cei doi parteneri care discută asta nu are niciun sens să lungim lucrurile. Mulțumesc. Ultimele trei întrebări, spune doamna președinte. Domnul Sfievca de la jurie, numele PPE. Ja chciałbym pozostać przy kwestii... Mulțumesc. Aș dori să rămân la protecția proprietății intelectuale. Aceasta este relevantă, dată, fi, dată fiind funcționarea întreprinderilor și noile tehnologii în Europa. Valoarea IMM-urilor este bazată pe potențialul lor, foarte adesea și de resursele umane pe care le au la dispoziție. Pentru foarte multe companii e vorba de mărci comerciale, de brevete, de mm, uh, branduri, de indicațiile geografice. Și întrebarea mea este următoarea. Ce simplificări se așteaptă pe viitor în legătură cu protecția proprietății industriale pentru IMM-uri? Vă mulțumesc! După cum ați spus, în legătură cu proprietatea intelectuală, sunt uh, mai multe aspecte care se află la niveluri diferite. În primul rând, brevetul european. Acesta ar uh, presupune o reducere a costurilor cu 80% față de sistemul actual de protecție. Din păcate, foarte multe state nu au uh, implementat sau nu au adoptat prevederile uh, juridice relevante. La fel ca și la directiva serviciilor, misiunea mea va fi ca acestea să fie implementate cât mai repede. În ceea ce privește reforma mărcii comerciale, Ă, aceasta este ceva nou și eu cred că suntem de fapt mai aproape de încheierea acestui proces decât credeam recent. Dar în următoarele luni acest subiect trebuie să fie realmente dus la bun sfârșit pentru că este vital pentru IMM-uri. Și vom vedea ce soluții specifice vom găsi pe această temă. Apreciez indicațiile geografice, acestea nu sunt obligatorii, dar arată din ce regiune vine un anume produs. Și de asemenea, și la nivelul regiunilor europene, cred că ar fi salutată această măsură. Așadar, cred că trebuie să ne menținem ritmul de lucru și pe acest dosar. În cele din urmă, în ceea ce privește acordurile secrete, caracterul secret al acordurilor, e foarte important ca IMM-urile care nu-și permit uh, prevede să aibă acces la așa ceva și mă voi apuca de treabă cât mai rapid. Mulțumesc, doamna Glenis Wilmot, de la Comisia ENVI pentru SND. Very much. Mulțumesc. Sunt raportor pe Tensiile medicale care au un impact pe viața pacientilor și înainte m-am ocupat de Direcția Generală pentru Sănătate și Consumatori și cu comisarul aferent, însă domnul Juncker consideră că aceste aspecte trebuie să fie gestionate de către DG Enterprise și uh, de către comisarul pentru industrie, ceea ce trimite un semnal foarte greșit către Europa, pentru că doctoriile și instalațiile medicale nu sunt deloc o chestiune industrială, ci sunt despre sănătate. Când am negociat uh, procesele de sănătate, am, ne-am gândit la transparență, mai ales care este în interesul siguranței pacientului. Sunteți, deci, și dumneavoastră angajată să păstrați această transparență sau vreți să diluați aceste reguli care s-au obținut acum. Fiind dat că am negociat această legislație pe uh, toate dispozitivele medicale, cred că vreau, merită să vă întreb dacă siguranța este mai importantă decât industria și sunteți de acord că dumneavoastră nu sunteți neapărat bine plasată pentru a putea supraveghea uh, dispozitivele medicale și problemele de sănătate și ar trebui să fie în alt uh, comisar, în portofoliul altui comisar? Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o pierwszą... Mulțumesc. În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, transparență și procese medicale și teste medicale, uh, cred că Comisia și-a arătat deja dorința de transparență în ceea ce privește testările medicale și uh, cred că este foarte importantă această inițiativă însă pentru noi. Trebuie să ne gândim însă și la partea cealaltă și anume la un nivel adecvat de siguranță atunci când e vorba de abuzul datelor în aceste procese. Noul regulament cu privire la testările medicale clinice arată că există un echilibru între nevoia de a promova testările clinice și, pe de altă parte, garantarea de standarde perfecte în ceea ce privește protecția datelor personale și credibilitatea acestor date. Este clar că vom conlucra împreună cu statele membre și cu Agenția Europeană pentru Produsele Medicale pentru a ne asigura că toată legislația pe care am adoptat-o să țină cont de acest principiu. Atunci când vorbim de dispozitivele medicale și de produsele farmaceutice, Comisia Europeană și serviciile sale au analizat situația și când e vorba, de exemplu, de protezele mamare și, în final, Comisia a decis că în cazul echipamentelor medicale nu ar trebui să se aplice aceleași reguli ca în cazul produselor medicale, însă există recomandări foarte stricte atunci când e vorba de controlul la producția lor. Aceste recomandări pot să, de exemplu, să implice intervenție în procesul de producție. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima întrebare. Acum Roza Estaras Feragut din partea PPE, din partea Comisiei TRAN. Gracias, presidenta. Mi pregunta este eh, în relație a la materia... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă voi referi la turism. După cum știți, Uniunea Europeană este cea mai mare atracție turistică și oferă 10 milioane de locuri de muncă în Europa. Este important ca, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, să oferim servicii de înaltă calitate. Europa, ca primă țintă turistică din lume, cere uh, să avem hoteluri de calitate, astfel încât să fie și un uh, semn uh, al identității europene în exterior. Accesibilitatea la ofertele uh, turistice trebuie să fie asigurată, inclusiv pentru grupul mai vulnerabile, pentru vârstnici și așa mai departe. Deci ar trebui să se îmbunătățească posibilitățile de acces în acest domeniu. Bineînțeles, se pune și problema formării Uh, a utilizării noilor tehnologii, care este foarte importantă. Acești indicatori de calitate sunt foarte importanți. Dumneavoastră, ce poziție aveți în acest sens? Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ celowo wymieniłam turystykę jako jeden z tych obszarów. Intenționat am menționat turismul ca unul dintre domeniile de care ne vom ocupa. După cum ați spus, Europa este cea mai mare atracție turistică a lumii. Jumătate din turiștii la nivel mondial vin în Europa. Este o industrie enormă care trebuie să-i uh, acordăm atenție, însă deciziile referitoare la uh, turism se iau la nivel național, inclusiv uh, clasificarea hotelurilor. Uneori deciziile se iau chiar la nivel regional. Totuși, cred că putem face foarte mult în acest domeniu. Întreprinderile din domeniul, din domeniul turismului sunt tratate ca și orice alt IMM. În ceea ce privește inovația, investițiile, formarea, putem acționa îmbunătățirea competențelor, inclusiv cele de business. E bine, toate acestea sunt incluse în pachetul pentru IMM-uri. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că voi iniția consultări cu părțile interesate pentru a pregăti eventual un program sau o strategie de turism în Europa. Bineînțeles, toate acestea ținând cont de faptul că există anumite rezerve pe care le-am menționat la început, și anume deciziile principale sunt luate la nivel național și este ceva în care nu vrem să ne implicăm în care nu vrem să ne amestecăm. Însă acest domeniu este unul care privește atât de multe persoane încât ar putea fi utile anumite acțiuni uh, specifice uh, la nivel european. Poate deja uh, la reuniunea ministerială sub președinția italiană se va putea discuta